Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. A következő... Dragi colegi, continuăm acum uh, cu agenda noastră. și anume tehnologia prin satelit, sistemele de urmărire globală a zborului. Acesta este subiectul următorii discuții. Vreau să dau cuvântul mai întâi domnului Kramer, care este autorul întrebării. Vă rog. Doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, în numele Comisiei pentru Transport aș dori să adresez această întrebare în ceea ce privește sistemul